Acum, pe ordinea de zi, avem dezbaterea comună pe tema aderării Republicii Croația. Recomandarea domnului Zvoboda în ce privește tratatul privind aderarea Republicii Croația și raportul domnului Zvoboda despre cererea Croației de a deveni membră a Uniunii Europene. Dau imediat cuvântul raportorului, domnul Zvoboda, pentru 4 minute. Danke, Frau Präsidentin. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, domnule comisar, stimați invitați croați, în frunte cu președintele, alți deputați și negociatorul șef, precum și ambasadorul Croației pe lângă Uniunea Europeană. Trebuie să spun, dragi colegi, că sunt emoționat și fericit să pot să prezint la Parlamentul European ultimul raport despre Croația și să propun spre aderare uh, um, spre votarea Parlamentului European uh, tratatul de aderare al Croației la Uniunea Europeană. Și mă bucur că am avut onoarea să pot să mă um, achit de această sarcină. Multă lume a contribuit la acest uh, succes al Croației și tocmai din cauza că s-a dorit în comun efectuarea de progrese, s-a ajuns la acest stadiu de terminare a negocierilor de aderare a Croației și este o, un mesaj important pentru întreaga regiune. Vreau să mulțumesc domnului comisar Füle, precum și întregii comisie și vreau să adresez mulțumiri și Consiliului. Tocmai datorită unei politici consecvente din partea Uniunii Europene am reușit să ajungem la un acord cu oamenii politici din Croația. Și datorită lor am reușit să Uh, obținem uh, efectuarea de reforme în Croația, o, să se ajungă la o bună cooperare între Croația și Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Nu era vorba de cerințe europene sau de sensibilități europene. Croația trebuia să uh, facă față propriului trecut și să îl asume eu nu am formulat critici împotriva uh, dreptului Croației de a se autoapăra, dar ce contează este că nimeni nu are dreptul să comită crime de război și că cei care s-au făcut vinovați de asemenea crime trebuie să fie aduși în fața justiției. S-a spus în nenumărate rânduri și că e nevoie să se lupte împotriva corupției atunci când un prim-ministru este judecat uh, pe motive de corupție, asta nu înseamnă că în țara respectivă există mai multă corupție decât în altele, ci că există un sistem judiciar care funcționează bine în acest sens. Oricum, Croația mai are progrese de făcut, va exista o monitorizare îndeaproape din partea Comisiei astfel încât uh, ultimele reforme care mai trebuie uh, puse în aplicare să fie finalizate. Croația a făcut nenumărate eforturi în ce privește integrarea minorităților și în ce privește reintegrarea imigranților și mă bucur foarte mult de tot ceea ce s-a realizat în această privință. Eu, de exemplu, am fost personal la Vucovar eh, la câteva săptămâni după această distrugere teribilă și am văzut ce se poate întâmpla atunci când oameni politici fără scrupule pot să aibă o atitudine atât de agresivă. Însă m-am întâlnit și cu oameni din Vucovar care aveau încredere în viitor. Am fost și într-o școală unde existau și copii sârbi și copii croați și am putut putut să vorbesc cu ei despre viitor. Practic, întâlnirea cu ei a fost uh, cea mai uh, cel mai plăcut moment de parcursul vizitei mele. Ei știu foarte bine că, datorită aderării la Uniunea Europeană, vor exista mai multe șanse de a reinstaura pacea. Experiența de la Vucovar ne-a dovedit faptul că oamenii trebuie să fie uniți și să nu se lupte unii cu alții, să nu se dușmănească. Mai aș dori câteva secunde, doamnă președintă. Croația s-a angajat să facă tot ce stă în putință pentru a servi de model și de exemplu celorlalte țări din regiune, pentru ca și acestea să poată într-o zi să adere la Uniunea Europeană. Politica de vecinătate este esențială în um, această privință și îi sunt și uh, recunoscător uh, Sloveniei și primului ministru din Slovenia care a reușit să facă în așa fel încât uh, um, conflictul dintre Slovenia și uh, Croația să fie rezolvat și îndeoseb disputa frontalieră. Croația este o piatră de temelie a construcției europene și sper că pe următoarele zile Consiliul va da dovadă de curaj pentru a um, convinge și Serbia și Muntenegru să-și continue programul de reforme, pentru că după aderarea Croației, uh, procesul de extindere nu se oprește, el poate încă să uh, continue. Știu că extinderea nu este, se află în centrul politicilor noastre, toată lumea se preocupă de criză, dar problemele economice nu se datorează uh, aderării de noi state la Uniunea Europeană. Sper că va exista un larg consens în ce privește aderarea Croației și că vom trimite un mesaj de speranță și de încredere în aceste vremuri atât de uh, grele, atât de pesimiste, în care unii de-a dreptul uh, uh au o atitudine uh, de uh, um, disperare. Trebuie să apărăm Croația și trebuie să trimitem un mesaj puternic. Noi credem în destinul Croației. Vă mulțumesc mult, domnule Svoboda. Uh, ați consumat și cele două minute care v-ar fi fost acordate la sfârșitul dezbaterii. Acum trecem la Consiliu și dăm cuvântul domnului ministru. Uh, Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Mă bucur că am prilejul de a participa la această dezbatere, care reprezintă una dintre ultimele etapele a unui lung proces care va duce în câteva zile la semnarea tratatului de aderare, aderare pentru Croația, Croația devenind astfel cel de-al 28-lea membru al Uniunii Europene. Acesta reprezintă o, acest lucru reprezintă o evoluție pozitivă și cred că putem felicita Croația pentru cele dobândite, pentru rezultatul pozitiv uh, al, al, al procesului său îndelungat de aderare. Dați-mi voie să vă spun că consider că, că politica de extindere a Uniunii Europene reprezintă una dintre realizările Uniunii Europene. Integrarea europeană are ca principal obiectiv consolidarea păcii, stabilității și, reconciliere, și reconcilierii. Extinderea reprezintă unul dintre principalele instrumente pentru atingerea acestor obiective. Într-o vreme în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări uh, semnificative, aderarea Croației ne reamintește de motivele pentru care europenii au ales să coopereze în acest cadru unic pe care îl reprezintă Uniunea Europeană. Ne reamintește de succesul extraordinar al integrării europene, așa cum a fost uh, el privit de aspirațiile celor care au dorit să facă parte din succesul acesta. Acest parlament a fost neclintit în sprijinul acordat Croației în decursul procesului de negociere și vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat acestei țări. <clears throat> Aș dori să subliniez uh, faptul că una dintre pietrele angulare a acestui consens renoit al extinderii este principiul propriilor merite, principiul meritozității. Progresul candidaților în conformitate cu eforturile lor în respectarea, în ce privește respectarea condițiilor stricte stipulate de Uniunea Europeană. Această condiționalitate este esențială pentru statutul de membru al Uniunii Europeană. Statutul de membru aduce cu sine anumite obligații. Acestea uh, sunt necesare pentru a ne asigura că toți cetățenii pot să beneficieze de avantaje de pe, umbra, de pe urma statutului de membru, iar acest lucru influențează în mod direct credibilitatea procesului de extindere și trebuie să subliniez acest lucru cu putere. Dați-mi uh, voie de asemenea să vă vorbesc despre o altă parte foarte importantă a acestui proces a acestui aspect de credibilitate. Dacă candidatul uh, îndeplinește criteriile de aderare Uniunea Europeană, atunci își respectă și ea făgăduielile. Și asta dacă um, vă dați avizul uh, aderării Croației, acest tratat de aderare va fi semnat vinerea viitoare la Bruxelles. Dat fiindcă această ceremonie va avea loc dimineața, premierul croat, doamna Kosor, va putea să participe în calitate de observator la Consiliul European în decursul aceleiași zi. Să sperăm că va asista la un Consiliu European plin de optimism și de unitate. Aș dori în egală măsură să fac referire la un aspect important. Nu am terminat uh, tot ce aveam de făcut în legătură cu aderarea Croației. Croația trebuie să-și continue mm, eforturile legate de reforme pentru a-și uh, putea uh, asuma toate obligațiile de membru. Este nevoie și de o monitorizare Um, strictă a unor aspecte legate de justiție și drepturi fundamentale, capitolul 23 și uh, de capitolul 24, justiție, libertate și securitate. Consiliul a avut în vedere raportul privind progresul Croației al Comisiei și monitorizarea în desfășurare a capitolelor de negociere. Voi să vă asigur că Consiliul ajutat de Comisie va urmări și va evolua aceste uh, aspecte și va informa Parlamentul de toate aceste lucruri. Și să nu uităm viitorul. Aderarea Croației reprezintă un lucru foarte important pentru întreaga regiune este un semn pozitiv și ar trebui să fie considerat ca atare pentru consolidarea stabilității, păcii și uh, reconcilierii pe, pe un, temeliile unor relații bune de, de vecinătate. Iar acest uh, lucru, acest fapt, semnarea tratatului ar trebui să reprezinte și o încurajare pentru celelalte țări din regiune pentru a o apuca pe aceeași cale a reconcilierii, a uh, acelorași valori și a îmbrățișării aceleași hotărâri pe, pentru um, îndeplinirea criteriilor de aderare. Sperăm că acest eveniment uh, de pe 9 decembrie va da un nou avânt perspective europene a Balcanilor de vest, uh, asta numai dacă toate aceste țări din regiune vor urma drumul reformelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Dau acum cuvântul colegilor noștri, domnul Farm, un minut, de la Comisia pentru Bugete. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, domnule comisar, am uitat să vă dau dumneavoastră cuvântul. Mai întâi, domnul comisar are cuvântul. Don't be, Madam President. Uh, Madam President, uh, Mulțumesc, președinte, doamnelor și domnilor. Astăzi este un moment decisiv, pentru că va trebui să vă dați avizul pentru ca Croația să devină cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Și sunt încântat de faptul că foarte mulți colegi uh, din Croația care au lucrat timp de luni de zile împreună cu noi sunt astăzi prezenți pentru a împărtăși acest sprijin. Uh, comisia a dat deja pe data de 12 octombrie un aviz favorabil și sper că votul dumneavoastră de mâine pe marginea recomandării și pe marginea rezoluției pregătite de uh, domnul uh, Svoboda va fi un vot pozitiv. Acest lucru va permite Consiliului să ia o decizie uh, în ceea ce privește aderarea Croației, în așa fel încât tratatul de aderare să poată fi semnat pe data de 9 decembrie. Votul dumneavoastră este un vot pentru Croația, un vot pentru această regiune, un vot pentru Uniunea Europeană. Mai întâi este un vot pentru Croația. Croația este o țară astăzi foarte diferită de țara care a introdus cererea de aderare aproape 10 ani de zile, cu 10 ani de zile în urmă. În Croația au existat transformări profunde în vederea procesului de aderare și acest lucru se poate vedea în foarte multe aspecte și domenii. Economii, economia sa este gata să facă parte din piața internă și este capabilă să facă față uh, crizei. Croația nu ar trebui totuși să se oprească aici cu reformele. Croația respectă drepturile fundamentale și principiile de bază pe care le împărtășim și statul de drept a fost întărit ca urmare a un anumit, unui anumit număr de reforme. Și aceasta este rezultatul unei munci aprofundate pe care a depus-o Croația în ultima uh, vreme. Croația este prima țară candidată care și-a încheiat negocierile de aderare, ținând seama la literă de metodologia de aderare, ceea ce înseamnă utilizarea constantă a unor standarde de măsurare. Și Croația îndeplinește în mod strict condițiile și deci este gata să devină un stat membru pe data de 1 iulie 2012. 2013. Un accent deosebit a fost pus pe lupta împotriva corupției și acest lucru a reprezentat un subiect important pe durata negocierilor. De asemenea, Croația a obținut rezultate importante pe teren în acest domeniu, spre exemplu modul în care procuratura și autoritățile judiciare din Croația um, tratează dosarele de corupție. Uh, nu este încheierea unei povești, ci uh, mai degrabă aș spune că acum Croația trebuie să demonstreze că este la înălțimea angajamentelor pe care și le-a luat în contextul negocierilor pregătirile vor continua până în momentul precis al aderării și încheierea acestor pregătiri va reprezenta o prioritate pentru guvern. Guvernul ce va fi format după alegerile din decembrie. Pot să vă asigur că la Comisie noi vom continua să monitorizăm și să raportăm asupra acestor dosare și asupra angajamentelor luate de Croația în acest domeniu în mod aprofundat și obiectiv de-a lungul întregului proces până la aderare. Vom continua să asistăm Croația în această fază finală a pregătirilor de, pentru aderare și Comisia va continua să mențină Parlamentul European pe deplin înștiințat și informat despre evoluții. Doamna președinte, acesta este și un vot pentru această regiune. Croația a arătat care este calea de urmat pentru celelalte țări din această regiune și a demonstrat că există beneficii în integrarea europeană și că acestea sunt la îndemâna tuturor. Extinderea reprezintă Aderarea reprezintă beneficii sociale, politice și economice deosebite, reprezintă o adevărată ancoră de stabilitate pentru întreaga regiune reprezintă un adevărat motor pentru promovarea democrației și a statului de drept. Punct de vedere economic, de asemenea, reprezintă un model de creștere a nivelului de trai pentru celelalte state. Și a, procesul de aderare nu este doar un proces de aliniere a legislației cu acheul comunitar, ci este mai degrabă și un proces în care societatea se preschimbă, ă, acceptă noi valori, valorile pe care se bazează Uniunea Europeană și aceste valori sunt foarte clare în domeniul drepturilor fundamentale, sistemului judiciar, justiție, libertate, securitate. Deci, în consecință, am dezvoltat o nouă abordare, iar pentru viitoarele aderări vom aborda mai întâi aceste subiecte și le vom încheia, va fi capitolele ce vor fi încheiate doar la finalul negocierilor. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, nu trebuie să uităm că acest vot este de asemenea și un vot pentru Uniunea Europeană, pentru că extinderea este un instrument în interesul nostru, pentru în interesul prosperității noastre și a securității noastre. Balcanii de vest uh, vor uh, îmbrățișa valorile noastre și astfel vom avea stabilitate și reforme politice în această regiune. Integrarea în piața internă va fi bene- un ben- în beneficiul nostru și al investitorilor. Uh, Adoptarea cheului ne va permite de asemenea să îndeplinim mai bine obiectivele pe care ne le-am stabilit pentru viitor în domeniul energetic, în domeniul protecției mediului, în domeniul energetic și în alte domenii importante. Aderarea este cel mai important instrument pentru a susține și pentru a încuraja aceste procese de reformă și aderarea Croației este acum o realitate care demonstrează cât de credibile sunt aceste politici. Și în încheiere aș dori să mulțumesc tuturor pentru cooperare și pentru sprijin, <coughs> pentru că fără aceste sprijin și cooperare nu am fi fost capabili să fim astăzi în fața dumneavoastră într-un moment istoric. Doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Iată că ajungem acum la reprezentanții diferitelor comisii parlamentare. Mai întâi, domnul Ferm, din partea Comisiei pentru Bugete, un minut. Chers colegi, Dragi colegi, aderarea Croației este un eveniment istoric. Și sper că și celelalte țări din Balcanii Occidentali vor urma după Croația. Comisia de bugete a analizat îndeaproape impactul aderării Croației la Uniunea Europeană Va exista o mărire a fondurilor alocate Croației, iar Croația, la rândul său, va trebui să-și mărească capacitatea de absorpție și va trebui să continue reformele atât la nivel local cât și național și trebuie să ne gândim și uh, la actorii economici, mai ales la întreprinderile mici și mijlocii. Această țară trebuie să-și dezvolte capacitățile în toate sectoarele economice, așa cum a reușit să-și dezvolte foarte mult um, potențialul de luptă împotriva corupției trebuie să se investească în capitalul uman și să se genereze creștere economică. Astfel uh, vom avea cu toții de profitat. Trebuie să spunem foarte clar și din toată inima bun venit Croației. Vă mulțumesc, dragi colegi. Acum, în numele Comisiei AFCO, voi da cuvântul domnului Traskovski. Un minut. It is a happy moment that in Este o bucurie că în aceste vremuri de restriște putem să continuăm procesul de extindere care a mers întotdeauna mână în mână cu o adâncire a procesului european și a adus o potențial de creștere, chiar dacă nu toată lumea este de acord. Dar vreau să vă menționez câteva lucruri. Procedura de adoptare a tratatului de aderare cu Republica Croației pe de o parte și pe de cealaltă parte a protocoalelor necesitate de Republica Cehă și Irlanda au uh, Um, temeiuri juridice diferite, articolele 48 și 49, deci nu pot fi incluse într-un, act, într-un singur act normativ și uh, nu se poate respecta acordul politic din iunie 2009 al Consiliului, dar orice legătură între aceste două procese ar putea să întârzie uh, în mod uh, um, necuvenit uh, data aderării și am putea să transmite un uh, mesaj greșit. Uh, și vreau să le urez mult succes prietenii noștri croați pe drumul înspre aderare. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Avem acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Din partea PPE-ului are cuvântul domnul Posel, două minute. Frau Präsidentin, dieses Haus unterstützt Kroatien. Mulțumesc, doamnă președinte. De 30 de ani de zile susținem Croația. În anii 80 eram un tânăr asistent și deja de pe atunci încă participam la aceste dezbateri și la faptul că primii disidenți croați care apărau drepturile omului veneau uh, aici la Bruxelles, veneau la Strasburg pentru a ne informa despre situația drepturilor omului. I-am inclus, deci, într-un proces de democratizare în momentul în care au avut primele alegeri libere în 1990. Și apoi am încercat să atragem atenția diferitelor state asupra faptului că trebuie să negociem cu Belgrad pentru a avea o transformare pacifică a uh, fostei Iugoslavie într-o confederație lucru la care Croația se pregătise. Dar acest lucru a eșuat pentru că țările europene au întârziat prea mult și la începutul an- anului 1992 Parlamentul European a reușit în sfârșit să-și impună punctul de vedere și a recunoscut independența Croației. Din acel moment și până în prezent, Croația a organizat reforme în vederea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. E vorba de o țară din Europa Centrală care este foarte bine pregătită pentru aderare și este poate țara candidată cea mai bine pregătită la aderare. Și aș dori să mulțumesc domnului Svoboda pentru că am reușit împreună, împreună cu ceilalți raportori și cu raportorii din umbră, pe măsură ce au trecut uh, anii, să facem în așa fel încât, am reușit să facem în așa fel încât Parlamentul nostru să reușească să depășească toate barierele care se aflau pe, în calea aderării Croației. În mod artificial, această țară a fost blocată în uh, procesul de aderare, ceea ce este inacceptabil. Uh, procesul de aderare în sine este unul complicat, îndelungat și se pare că pe uh, dosarul Croației au fost testate anumite proceduri care nu au fost utilizate pentru alte țări, însă Croația a reușit să depășească toate aceste bariere cu mult curaj. De aceea mă bucur astăzi de faptul și aștept cu nerăbdare faptul că Parlamentul European va primi într-o bună zi observatori din partea Croației tocmai pentru a relansa lansa cu un nou elan această Uniune Europeană. Și mă bucur la gândul că limba croată va fi una uh, vorbită în Parlamentul European. Doamna președinte, mulțumesc și acum din partea grupului socialiștilor și democraților, domnul Vigen în 2000. comisar. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisor, sunt convins că această plenar ar fi fost uh, una mai uh, spectaculară, mai uh, ceremonioasă, dacă nu ne-ar fi afectat atât de mult criza și dacă n-am fi vorbit atât de mult despre economie și fiscalitate și așa mai departe. Și poate că dacă prietenii din Croația ar fi știut că urmau să vină vremuri atât de grele, poate că s-ar fi gândit de două ori înainte să dorească să mm, adere. Totuși este un moment uh, special în istoria Europei și, și în istoria Croației. Procesul de aderare uh, nu este poate atât de greu pe cât spun unii și, pe de altă parte, viitorul Uniunii Europene nu este atât de nesigur cum și l-ar dori alții. Foarte multe din aceste voci nu știu ce înseamnă să nu faci parte din Uniunea Europeană și să fii confruntat uh, cu efectele acestei crize mondiale. Deci eu cred că atunci când ai posibilitatea să aderi, nu poate decât să fie o veste bună pentru o țară. Consider că Croația acum are datoria să coopereze cu toate celelalte state membre și sperăm că și calendarul ratificării uh, tratatului de aderare va fi respectat și că Croația va putea să adere într-adevăr uh, pe 1 iulie 2013. Domnul Zvoboda, raportorul, a reușit să ajute foarte mult uh, Croația să finalizeze negocierile. S-a subliniat foarte mult și măsura în care cetățenii au fost informați și au fost implicați în acest proces de aderare. Însă știm cu toții că urmează să fie organizat și un referendum și sperăm că rezultatul va fi cel scontat. Așa cum spunea și domnul Poselt, au existat așteptări mari din partea Croației însă deocamdată nu există un mecanism de supraveghere pentru Croația așa cum există pentru România și Bulgaria, dar eu totuși urez mult succes Croației. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vaegal două minute pentru ALDE. comisar, spoștovani gostie. Vă mulțumesc. Da- mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi oaspeți, ne bucurăm, dragi oaspeți croați, ne bucurăm că sunteți alături de noi, ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi în acest moment istoric. Croația a așteptat îndelung acest moment. Și probabil vă așteaptă și alte momente importante în săptămânile viitoare. Cred că Croația și-a plătit mai scump aderarea decât alte țări care au aderat la Uniunea Europeană în ultimul timp. De altfel, toate aceste lucruri au fost generate de o percepție greșită a Uniunii Europene. Croația a fost considerată una dintre țările răspunzătoare pentru războiul din Balcani, fără să ne dăm seama că, de fapt, ea era principala sa victimă. Iar acum ne dăm seama că viitorul european al acestei țări, al Croației, și-a adus contribuția la reconcilierea din interiorul acestei țări, la apropierea uh, elementelor la nivel politic și istoric o, între o țară atât de eterogenă, iar acum întreaga țară are un obiectiv comun pe care îl așteaptă cu multă bucurie, cu multă nerăbdare, chiar dacă în continuare mai rămân unele întrebări de răspuns. Mă, mă, bucur foarte, mă bucură foarte mult toate cele spuse și, într-adevăr, uh, mai sunt lucruri de îmbunătățit, uh, drepturile omului, protecția minorităților și așa mai departe, dar sunt probleme cu care ne confruntăm și noi, celelalte state membre. Nu sunt probleme care vizează doar această țară. Dați-mi voie să spun în încheiere, să urez bun venit Croației și așteptăm cu nerăbdare să putem ura bun venit celul de-al 28-lea membru al Uniunii Europene, domnul Tanăc. Doamnă președinte, am avut plăcerea să-mi petrec concediul de vară în Croația și am putut să văd care sunt progresele sociale, nivelul de trai în această țară atât de frumoasă și uh, având uh, în vedere faptul că noi am negociat foarte multe capitole pentru aderarea Croației, noi suntem uh, încântați în grupul nostru ECR ca Croația să devină cel de-a 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Uh, Croația a luptat întotdeauna în mod clar împotriva corupției, a aruncat chiar în închisoare un fost prim-ministru pentru un dosar de corupție. Deci vedeți foarte mult că foarte multe lucruri pot fi făcute în momentul în care vrem să luptăm împotriva luptei, împotriva criminalității organizate. În plus, Croația a colaborat cu Tribunalul Penal Internațional și deci putem să, a putut să lase în urmă partea sumbră a istoriei sale. E vorba de o țară deosebit de importantă și aderarea Croației Uh, nu va pune probleme, uh, mai ales în ceea ce privește acele derogări temporare referitor la forța de muncă care vine din această țară. Lucru deosebit de important, mai ales pentru țara mea. Și e adevărat că liberalizarea vizelor uh, din momentul de față și măsurile ce sunt luate în acest domeniu nu a dus la o, un număr crescând de uh, abuzuri. Știm foarte bine că uh, cei care se ocupă cu criminalitatea circulă în mod liber și nu au nevoie de vize. Este foarte îmbucurător faptul că o țară uh, precum Croația s-a alătură Uniunii Europene și care a reușit să depășească uh, conflictul pe care îl avea cu Slovenia. Au reușit să depășească acest dif, această um, divergență de opinii în ceea ce privește frontiera și a reușit de asemenea să calmeze jocul și cu altă țară din vecinătate, și anume Macedonia. Această țară reprezintă un element deosebit de important pentru coeziunea din această regiune și Croația, odată ce va deveni un stat membru, odată ce referendumul va fi organizat în toate țările Uniunii Europene și va, acest tratat va fi ratificat, va reprezenta un model demn de urmat pentru aderarea altor țări din regiune, mai ales Serbia, la Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Poselt, ați ridicat un cartonaș albastru. Doriți să adresați o întrebare domnului Tanoc? Foarte pe scurt, vă rog. Domnul Tanoc, acceptați o întrebare uh, în partea doamnei, uh, domnului Poselt? Cu plăcere. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamna președinte. Am fost încântat să ascult intervenția domnului Tanoc, însă aș vrea să-i pun o întrebare. A vorbit de un fost prim-ministru fără acest prim-ministru, Croația nu ar fi acolo unde se află astăzi în momentul de față. Oare nu credeți că acest, uh, această persoană merită să beneficieze de un uh, proces echitabil, fără avantaje, fără dezavantaje și nu doar o condamnare încă înainte ca procesul să aibă loc? Domnul Tanok. După cum știți, în principiu nu ar trebui să facem comentarii pe această temă. Aceasta este tradiția în țara mea. Dar Știm că primul, fostul prim-ministru a avut un rol deosebit de important în procesul de aderare. Însă, în momentul în care acesta a fost învinovățit și acuzat de corupție, ei bine, el trebuie să fie judecat ca orice altă persoană și, dacă este vinovat, să meargă în închisoare. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Tanoc, pentru acest răspuns și acum, din partea verților, un minut și jumătate, doamna Lunacek. domnule comisar, prezentul este unul fericit pentru Croația și tocmai pentru că nu ne-am bucurat de multe zile fericite în ultimul timp, haideți să dăm prilejul Croației ca măcar ea să se bucure și să salutăm și noi aceste veste bune. Eu vreau să-i felicit pe toți croații, femei și bărbați și vreau să felicit și autoritățile croate. Vreau să-i felicit pentru toate eforturile pe care le-au făcut în ultimii ani. Mâine va avea loc votul la Parlamentul European și săptămâna viitoare semnarea tratatului de aderare. Astfel se încheie practic 10 ani de negocieri de aderare, dar procesul nu se încheie aici. Croația trebuie să continue reformele în ce privește sectorul judiciar, în ce privește anchetarea și prinderea um, celor care sunt acuzați de crime de război. Și amendamentul PPE-ului uh, la rezoluția ce va fi votată mâine nu cred că merge în direcția cea bună, pentru că PPE-ul dorește să se retragă din text uh, criticile pe care noi le adresăm uh, autorităților croate care uh, nu au permis derularea în bune condiții a um, demonstrației uh, um, um, homosexualilor. Eu cred că politica cea bună nu este cea a struțului, ci a adevărului, a punctelor puse pe ei. Comisia trebuie să arate exact autorităților croate care sunt problemele și acestea apoi trebuie soluționate ne dorim un proces transparent. Numai astfel îi vom putea să-i convingem pe croați că totul este posibil. Vă urez mult noroc și urez de asemenea mult noroc întregii regiunea Balcanilor Occidental. Bun venit Croației! Mulțumim acum pentru un minut. Are cuvântul domnul Hagi Gheorghiu pentru GUE. Mr. Posselt, once again. Okay. Please. cartonaș albastru pentru domnul Poselt. Am o întrebare pentru doamna Lunacek. Ați citit uh, documentul dumneavoastră? PPE-ul uh, condamnă violențele de la punctul 14, bineînțeles, însă noi ne opunem învinuirii guvernului pentru Uh, eșecul alegerilor, dar noi, bineînțeles, condamnăm violențele de la sine înțeles. Mulțumesc, doamna Lunacek. Stimate coleg Posselt, bineînțeles că am citit textul. Noi uh, nu luăm partea nimănui uh, într-o campanie electorală dar uh, populația din Split nu a putut fi ocrotită cum trebuie. Acesta este părerea noastră și sperăm să vă retrageți, retrageți amendamentul. Mulțumesc, domnul Hagi Gheorghiu. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Ne bucură foarte mult uh, viitoarea aderare a Croației la, Uniunii Europene, la Uniunea Europeană. Pătrundem într-o perioadă în care încrederea în Uniunea Europeană este foarte zruncinată și ne bucurăm că această aderare arată că mai există încredere în Uniunea Europeană și că împreună putem face mai mult. Suntem optimiști și considerăm că aderarea Croației nu uh, va merge mână în mână cu dispariția monedei euro și cu distrugerea atâtor ani de muncă. Perspectiva aderării la Uniunea Europeană a permis Croației să facă progrese și să pună în aplicare reforme la mai multe niveluri. Mulțumim, ne bucurăm foarte mult Uh, ne bucură foarte mult ceea ce s-a făcut în combaterea discriminării și uh, în ceea ce privește reconcilierea cu statele vecine. Dar trebuie să fim foarte atenți la problemele economice și sociale care copleșesc poporul croat, cum ar fi șomajul de lungă durată, sărăcia și încălcarea unor drepturi fundamentale. Propunerea de a avea politici liberale uh, nu va face decât să îngreuneze situația poporului croat. Iată de ce trebuie să fim pentru adevărată dezvoltare durabilă care să se bazeze pe progresul sistemului social cu măsuri care să vizeze cetățenii și care să îi scoată din șomaj, să le îmbunătățească accesul la servicii de sănătate, de locuințe și de uh, educație și formare. Mulțumesc, domnul Farage are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să văd ce se întâmplă cu Croația, ce se întâmplă cu această națiune, dacă a existat într-adevăr o campanie de informare corectă. Și ce am aflat? Am aflat că Uniunea Europeană a făcut tot ce a putut pentru a corupe clasa politică, de a mitui clasa politică din uh, Croația, în așa fel încât să obțină 120 de milioane de euro, adică ajutorul pentru preaderare, Uh, în schimbul acestor campanii de propagandă și de publicitate pentru Uniunea Europeană. Și se pare însă că ați dat și locuri de muncă foarte bine plătite croaților în Comisia Europeană, în Parlamentul European, doar ca să le arătați cât de bine le va fi pe viitor, cel puțin unora dintre ei, dacă ni se vor alătura. Și știm că există clădiri oficiale peste tot în Uniunea Europeană și ideea principală este că s-au rezolvat problemele. E un acord ca și încheiat. Însă știm că problemele continuă să existe în Croația Europeană. Știm că Uh, vom fi cu toții, uh, o anumită, anumite persoane vor deveni deosebit de bogate în Croația în momentul în care aceasta va adera la Uniunea Europeană. Știm foarte bine că în Croația nu există presă liberă, nu există o dezbatere națională Uh, reală. Și știm foarte bine că s-au oferit recompense pentru cei care ar putea să găsească un articol în presa croată care să spună că aderarea ar fi o greșeală. E adevărat că întreaga campanie a fost una coruptă, a fost una care a deformat adevărul, a fost finanțată de Uniunea Europeană și e păcat uh, acest lucru. Cred că este înșelăciunea cea mai mare pe care am văzut-o vreodată în această țară. Această țară de ani de zile și-a dorit independența, de 20 de ani de zile a obținut această independență și iată că e un experiment politic care a demonstrat că a eșuat fosta Republica Iugoslaviei și acum iată că vor să se alăture unei noi Iugoslavii în așa fel încât să piardă din nou și să ajungă la un eșec al acestui exercițiu de uh, suveranitate și libertate. E păcat. Mulțumesc, domnule președinte, și acum are cuvântul domnul Brons din partea neafiliaților. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Au trecut 20 de ani de când Croația și-a declarat independența după ce aceasta a fost sprijinită de 95% dintre cetățeni într-un referendum și a luptat, a plătit cu sânge pentru această independență. Foarte mulți au murit sau au fost răniți pentru apărarea acestei independențe și acestor drepturi. Și este tragic că acum Croația este pregătită să renunțe la independența sa pentru a adera la Uniunea Europeană. Și pentru a face acest lucru a trebuit uh, aprobate, votate și implementate tone de uh, pagini de legislație toate pentru a face plăcere acestui uh, zeu uh, gelos și pentru a face plecăciuni în fața altarului liberalismului politic. Dar ar fi foarte bine dacă s-ar da oamenilor dreptul de a se exprima pentru referendum, pentru că altfel va fi un adevărat dispreț pentru poporul croat și pentru toți cei care uh, s-au sacrificat în timpul războiului pentru independența cu 20 de ani. Și nu este normal să se folosească fondurile europene pentru campanii de propagandă pentru a influența rezultatul referendumului. Până la urmă, rezultatul acestui referendum nu este decât o formalitate, dar dacă totuși până la urmă va exista un vot negativ, se va organiza un al doilea sau un al treilea până când uh, se va obține rezultatul dorit. Asta este metoda europeană. Mulțumim! Acum domnul Caras, două minute. Mulțumesc foarte mult. Procesul decizionar ne arată, începând de mâine, vin vremuri bune, nu numai pentru Croația, dar că încep vremuri bune pentru Uniunea Europeană prin această decizie. Uniunea Europeană, al cărui proiect este unificarea continentului și este un proiect de pace și de libertate, de uh, răspundere reciprocă și uh, de respingere a luptei între popoare. Uniunea Europeană, răspunsul uh, la criza actuală este răspunsul la provocările cu care ne confruntăm. Procesul de extindere nu s-a încheiat, iar procesul de adâncire trebuie să fie grăbit. Uniunea economică și socială trebuie să se clădească și ea, trebuie să fie încheiată. Avem nevoie de lucruri concrete, trebuie să le ducem la bun sfârșit în Croația și în Uniunea Europeană. Nu putem să ne culcăm pe lauri, trebuie neapărat să mergem mai departe, să continuăm pe această cale a reformelor în Croația și în Uniunea Europeană. Există un potențial de mai bine în ceea ce privește combaterea corupției și respectarea drepturilor omului în ceea ce privește reformele. Dați-mi voie să vă spun în egală măsură că nu este întâmplător uh, domnul, faptul că domnul Svoboda, eu însumi, doamna Lunacek și uh, Uh, prietenul nostru, domnul Posel, de ani de zile noi însoțim Croația pe drumul său, iar Austria a fost una dintre țările care au solicitat încă de la început independența Croației. Există multe aspecte care ne unesc la nivel societal, la nivel cultural și istoric. Iată de ce suntem extrem de încântați de faptul că acest proces a putut fi încheiat cu succes și eh, sperăm că mâine vom spune cu toții da, un da hotărât în ceea ce privește aderarea Croației și că îi vom privi, primi pe croați cu brațele deschise, deschise în sânul Uniunii Europene și astfel vom da un nou avânt Uniunii Europene pentru a face față tuturor uh, provocărilor, iar imaginea Balcanilor de vest este una pozitivă. Mulțumesc, domnul Fayon are cuvântul. Podpora Hrvaški bo jutri pomembno sporočilo, da se širitev nadaljuje kljub težkim časom. In upam... Sprijinul pe care îl vom demonstra Croației mâine va fi un semnal deosebit de important. Și asta în ciuda unor perioade grele pe care le traversăm, unor vremuri grele pe care le traversăm în momentul de față. Sper că în lunile ce vor urma vom avea mesaje pozitive pe care le vom putea transmite țărilor din Balcani și vom arăta că Croația reprezintă un model demn de urmat pentru toate țările din această regiune, tocmai pentru a pune capăt diferitelor conflicte care ar uh, mai exista între diferitele țări și pentru a restabili încrederea reciprocă. Acordul de arbitraj între Croația și Slovenia a reprezentat o soluție foarte bună. Croația a dus la bun sfârșit foarte multe reforme, uh, a instaurat lupta împotriva Uh, corupției și această, această combinație de sprint și de maraton încă nu s-a terminat și eu cred că oamenii politici nu își dau întotdeauna seama de faptul că uh, aici e vorba de un echilibru, un echilibru fragil care trebuie să fie menținut chiar și în momentul alegerilor. În Slovenia a existat un referendum favorabil uh, pentru aderarea la UE. Să sperăm că acest lucru va fi valabil și pentru Croația, pentru că avem nevoie de stabilitate în această regiune și mă bucur de uh, uh, să pot primi în Parlamentul European noi colegi uh, din Croația. Domnul Salavracos, un minut. Doamnă președinte, domnul Zvoboda este un om serios și ne-a prezentat un raport deosebit de inteligent. Trebuie totuși să subliniem faptul că și Croația a făcut niște eforturi uriașe pentru a, face a face față problemelor cu care era confruntată. Sper că nu va înceta să depună asemenea eforturi și pe viitor și că reformele vor fi continuate cu aceeași intensitate și eficacitate, îndeosebi reforma sistemului uh, uh juridic, legislația împotriva corupției căci, contrar altor țări din regiunea Balcanilor Occidentali, Croația a făcut enorm, enorm de multe sacrificii și eforturi. Îmi doresc ca aderarea Croației să reprezinte și un imbold pentru integrarea uh, celorlalte țări din Balcanii Occidentali în spațiul european și urez bun venit Croației în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Covaci, dar nu este în sală. Atunci dăm cuvântul domnului Höckmar pentru două minute. Intervenție fără microfon. Micro, please. Thank you. Doamnă președinte, mulțumesc domnului raportor, urez bun venit Croației și Microfonul vorbitorului este întrerupt. Cineva mă sabotează, spune vorbitorul. Mâine avem ocazia de a vota pentru aderarea Croației la Uniunea Europeană. Și astfel ne exprimăm, ne manifestăm uh, ideile, conceptele și, și punctele forte ale cooperării europene. Îmi pare rău că domnul Farage nu mai este alături de noi, fiindcă pe domnia sa îl deranjează aderarea Croației, fiindcă se transmite un mesaj clar al cooperării în, în interiorul Uniunii Europene, care se bazează pe valori care sunt mult mai atrăgătoare decât politicile domniei sale și subliniază faptul că într-o vreme de criză, noi reușim să mergem mai departe cu acest uh, efort miraculos al Uniunii Europene, extinderea. Uh, care am văzut, am văzut cu ochii noștri că aduce democrație stabilă a acestor societăți. Și cu Croația vom face încă un pas mai departe. Vom face Europa mai bună. Societatea croată a devenit una mai bună și devenind membră a Uniunii Europene, societatea croată va beneficia de aceleași avantaje ca celelalte societăți europene. Și Europa va deveni mai bună se vor crea șanse mai bune pentru noi toți. Pentru Austria, Suedia, toate țările europene care participă la acest minunat proiect. Astfel încât, mâine, noi dăm dovadă de puterea, forța Uniunii Europene în vremuri de restriște, de criză, iar acest lucru subliniază și arată foarte clar faptul că avem motive să fim optimiști. Și avem motive să transmitem același mesaj celorlalte state din Balcanii de vest. Când vă veți dezvolta, când vă veți transforma, atunci vom putea cu toții să beneficiem de pe urma păcii și stabilității în această regiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Gons. Mulțumesc, doamna președinte! E o mare bucurie să putem, putem vota în mod favorabil pentru aderarea Croației la Uniunea Europeană. Și este o veste foarte bună și mă bucur de faptul că am ajuns la această etapă după toate eforturile făcute de Croația. Este un exemplu bun pentru toate țările din această regiune, care și ele, la rândul lor, așteaptă să se poată integra în Uniunea Europeană. Mesajul este că în momentul în care se îndeplinesc condițiile, Uniunea Europeană își deschide brațele și primește pe toată lumea. Și uh, negocierea a fost una deosebit de concretă, pe dosare concretă. Noi am fost extrem de angajați în mod unit pentru a ajuta Croația pe durata acestor negocieri, în așa fel încât procesul să se poată încheia cu bine. Însă mai rămân foarte multe de făcut și mai sunt uh, uh lucruri pe care aș vrea să le menționez, ce trebuie realizate după aderare. Spun acest lucru în calitate de membra unei țări care a aderat recent prezent la Uniunea Europeană și cunoaște foarte bine aceste dificultăți. E nevoie de eforturi suplimentare în această regiune în ceea ce privește bunele relații de vecinătate, în așa fel încât să nu existe noi mișcări naționaliste. Apoi, criza uh, economică poate pune în pericol această situație. Valorile europene trebuie să fie apărate și doar astfel se pot uh, obține și menține aceste valori dacă toate partidele politice participă la apărarea acestora și dacă toată lumea știe foarte clar care sunt obligațiile, care sunt îndatoririle în momentul în care se aderă la Uniunea Europeană. Sper că vom continua cooperarea. Doresc să urez bun venit tuturor colegilor din Croația. Mulțumesc, până doamna președinte. Are acum cuvântul domnul Caspari. Oratorul precedent nu este în sală, atunci domnul Peterle, un minut. Madame, uh, merci, madame la Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc. Dragi colegi, eu doresc la rândul meu să felicit Croația pentru finalizarea negocierilor de aderare și pentru semnarea iminentă a tratatului de aderare este dovada grăitoare a faptului că extinderea Europei este un uh, proces în curs de desfășurare și că Europa este o poveste de succes. Și sperăm că și alte țări din sud-estul Europei vor urma exemplul Croației pentru ca întreaga regiune să se bucure de pace și stabilitate. Mulțumesc. Acum domnul Caspare a revenit. Îi dăm cuvântul pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-ați acordat uh, totuși cuvântul. Eu acord uh, mare importanță aderării Croației la Uniunea Europeană și mă alătur aici antevorbitorilor mei. Este o țară uh, care a fost foarte bine pregătită pentru aderare la Uniunea Europeană, iar în ultimele uh, luni uh, au, s-au manifestat unele evoluții importante și mulțumesc partenerilor noștri croați pentru eforturile depuse. Însă noi avem uh, reguli europene foarte clare în ceea ce privește condițiile care trebuie întrunite de către o țară care dorește să adere la Uniunea Europeană și îmi pare rău că acceptăm uh, în Uniunea Europeană o țară care nu întrunește 100% condițiile uh, impuse. Eu nu cred că ar trebui să dezavantajăm Croația acum față de alte țări. A ajuns în această etapă a aderării, dar pe viitor, uh, în ceea ce privește extinderile viitoare, aș dori să se uh, manifeste egalitatea și uh, dreptatea, nu inegalitatea și nedreptatea, fiindcă noi avem reguli europene și iată nu le respectăm. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, ajungem la procedura intervențiilor spontane și-au manifestat uh, intenția mai mulți colegi uh, de a lua cuvântul, dar nu vor uh, lua cuvântul decât șase. Domnul Micolaci, vă rog frumos să vă respectați timpul de vorbire de un minut pentru a putea lua cuvântul șase colegi și nu cinci. Mr. Micolacic? Domnul Micolacic?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 Faptul că negocierile de aderare ale Croației sunt încununate de succes mă bucură și Croația reprezintă un uh, model demn de urmat pentru celelalte țări din regiune. Este o garanție pentru stabilitatea din Balcanii Occidental și mă bucur de acest lucru pentru că avem relații foarte bune cu Croația, între Croația și Republica Cehă. Mă încântă mai puțin ideea că Republica Cehă este cea care a îngreunat oarecum procesul de aderare. Uh, și asta din cauza președintelui nostru și a socialiștilor și democraților. Republica Cehă nu a fost ajutată de protocolul pe care l-a semnat. Însă, trebuie să recunoaștem că cetățenii din Cehia urează cetățenilor din Croația o aderare cât mai rapidă și mulțumim Comisiei pentru eforturile făcute. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum are cuvântul domnul Kacin. Uspeh Hrvașcă je și en velik poraz euroskeptikov În zato čestitam Hrvaški pogajalski. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aderarea Croației este o veste neplăcută pentru eurosceptici. Dar cu atât mai bine, la fel ca și toți antevorbitorii mei și precum și președinția poloneză, vreau să-i felicit pe uh, prietene din Croația. Trebuie să ne bucurăm de uh, toate realizările făcute în Europa și vreau să felicit și pe colegul Svoboda în calitatea sa de raportor. Este indispensabil să continuăm acest proces de extindere și sper că această uh, zi va rămâne înscrisă în analele uh, Croației, pentru că Croația merită să adere la Uniunea Europeană, la fel cum Uniunea Europeană merită să aibă o, un stat membru precum Croația. Și vreau să cer președinției uh, poloneze uh, și Consiliului și Comisiei uh,

extinderea infrastructurii de transport transeuropene cu uh, infrastructura de transport din regiunea balcanilor. Mulțumesc. Mulțumesc, președinte. După numeroase piedici birocratice, din fericire, negocierile cu Croația au fost încununate cu succes. Trebuie să ne felicităm, lucrurile se mișcă în Croația, mă gândesc la reforma justiției, dar, bineînțeles, Croația mai are multe de făcut, să renunțe la energia nucleară, să uh, închidă centrala nucleară, este foarte important să se mențină angajamentele luate în domeniul combaterii corupției. Și concurenți, în ce concurența, mai sunt lucruri de făcut. Noi am cerut Croației mai multe decât am cerut altor țări candidate. Iată că Turcia, de pildă, față de Turcia ne arătăm foarte generoși uh, încă la ora actuală și trebuie spus acest lucru în acest context. Domnul Cucan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Votul care va avea loc mâine este un moment istoric. Astfel, atât Uniunea Europeană cât și credibilitatea întregului proces de integrare european vor fi consolidate. Iar întreaga perioadă de aderare a permis o transformare radicală a Croației. Eu sunt convins că această țară va fi una democratică și că își va aduce contribuția la uh, securitatea și la stabilitatea din uh, regiune. Croația reprezintă și apără valorile europene. Însă acum nu trebuie să uităm nici restul țărilor din regiune și trebuie să le ajutăm în eforturile lor pe calea uh, integrării europene. Succesul Croației trebuie să fie o lecție pentru viitor. talán történelme legnehezebb időszakát éli, amikor az együtt... Mulțumesc, doamna președinte. Poate că acum traversăm perioada cea mai dificilă din întreaga istoria Uniunii Europene și solidaritatea aceasta este penalizată de lipsa de încredere uh, și de anumite comportamente naționaliste. De aceea cer și Comisiei și Consiliului să fie ferme și să își mențină angajamentul pentru aderarea Croației, chiar dacă traversăm vremuri grele. Uniunea Europeană nu poate fi completă fără integrarea de plină a țărilor din Balcani. Pe de altă parte, uh, aderarea acestor țări devine, devine uh, evidentă, tocmai pentru a lupta împotriva problemelor cu care se confruntă anumite minorități în Uniunea Europeană. Trebuie să facem față acestor probleme. Integrarea integrarea Balcanilor de Vest nu poate fi una de succes dacă nu ținem seama și de acest dosar și anume acela al minorităților. Am speranța și cred că până la urmă Croația își va, își va îndeplini promisiunile făcute înainte de aderare în ceea ce privește drepturile minorităților. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că am încheiat cu procedura catch de aici și are acum cuvântul domnul comisar. Uh, vă mulțumesc, președinte. deputați, și mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere cu atitudini constructive și cu multe încurajări pentru procesul de extindere și cu multe felicitări pentru Croația și sper că acest lucru va fi ilustrat și de rezultatul votului de mâine. Cu toții ați încurajat Croația să își continue eforturile. Așa cum am arătat în ultimul nostru raport publicat în această toamnă, Croația nu a încetat să uh, elaboreze programe de uh, reformă și știm că acestea vor continua și după aderare. Finalizarea uh, tuturor programelor de reformă trebuie să rămână o prioritate pentru guvernul actual și pentru guvernul viitor care va rezulta în urma alegerilor. Nu se vor face niciun fel de excepții pentru Croația. Această țară va trebui să își onoreze angajamentele așa cum au fost ele negociate. Și toate angajamentele asumate vor trebui să fie onorate până la data aderării. Știți foarte bine că acest tratat se bazează pe articolul 49 din tratate. Comisia s-a angajat la rândul său să continue cooperarea foarte îndeaproape cu Croația și noi ne uh, dăm drept misiune să monitorizăm progresele făcute de Croația și în următoarele luni și să vi le comunicăm și dumneavoastră, tot cum uh, considerăm că trebuie să continuăm să ne ajutăm prietenii din Croația în, pentru munca care le mai rămâne de uh, efectuat. Și aderarea Croației rămâne o dovadă a unei politici de extindere credibilă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Acum dăm cuvântul domnului ministru Dovighelevici în numele Consiliului. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului European, urez bun venit uh, delegației croate. Îl văd printre noi pe negociatorul șef, îl felicit cu foarte multă căldură pentru eforturile făcute în ultimii ani, eforturi care, iată, au ajuns Croația acum în pragul Uniunii Europene. Uh, acum că va adera Croația, o să vă obișnuiți poate mai mult cu numele slave și ne bucură acest lucru. Lăsând gluma la o parte, aș dori să vă vorbesc despre alte aspecte în uh, remarcile mele de încheiere. Vreau să vă spun că mi-amintesc foarte bine de momentul în care s-a votat la Strasburg uh, cu privire la aderarea 10 state membre în primăvara anului 2003 și mi-amintesc foarte bine dezbaterile care au avut loc înainte de desfășurarea referendumurilor de, referendumurilor de aderare din acele țări și din țara mea, din Polonia și um, s-au vehiculat tot soiul de idei prostești uh, despre pierderea identității naționale, despre cum se va transforma Uniunea Europeană într-un turn al Babilonului, de cum se va ajunge la moartea creștinismului și așa mai departe. Prostii. Uitați-vă acum la țări cum ar fi Republica Cehă, Polonia, țările Baltice. Uitați-vă la noi cât de mult am prosperat în Uniunea Europeană ce uh, succes mare a fost uh, aderarea pentru noi și mai ales uh, pentru noi ultima rundă a aderării. Și sper că dezbaterea cu privire la Croația înaintea referendumului se va baza mai mult, se va întemeia pe fapte, va, se va baza pe problemele reale și sper din toată inima că nu se va repeta nu se vor mai repeta aceste discuții în van uh, care au avut loc atunci și care nu se bazează pe realitate, ci numai pe uh, mituri, neavând nicio bază temeinică în realitate, cum spuneam. Deci uh, sperăm că votul de mâine va fi unul pozitiv. Vă mulțumesc domnului raportor, domnului Svoboda, pentru eforturile făcute, pentru angajamentul său față de acest raport și față de aderarea Croației în toți acești ani. Sper din tot sufletul că în aceste vremuri grele pe care le traversăm, vom putea să transmitem un mesaj de optimism, de dinamism, un mesaj pe care îl transmitem acum odată cu aderarea Croației la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru! Mulțumesc, domnule Svoboda, pentru acest raport. Așteptăm cu nerăbdare